importanța de a promova drepturile culturale, economice și sociale, care de asemenea sunt o parte din planul nostru de acțiune în momentul de față, pentru că avem un plan de acțiune pentru drepturile omului și democrație care este finalizat acum și când vom discuta noul plan de acțiune, va trebui să ne regândim la perioada dintre 2013-2019, o perioadă care s-a discutat foarte mult în aceste luni în ideea de a da un rol mai important drepturilor economice, sociale și culturale în următoarele planuri de acțiune. Deci noi suntem absolut de acord cu sugestiile pe care le-ați făcut dumneavoastră și vom uh, verifica să fie acoperite în raport. Oricum, în final, acestea sunt uh, lucruri pe care noi le susținem și cu care suntem de acord. Poate un singur lucru pe care aș vrea să-l mai comentez, pentru că referirea la drepturile omului are legătură și cu promovarea drepturilor economice și sociale. După cum știți, SAE-ul și, în general, Comisia Europeană și Uniunea Europeană au fost foarte active în promovarea și implementarea principiilor de orientare ale UE. Suntem foarte atenți cu aceste principii. Suntem poate pe altă lungime de undă atunci când e vorba de adoptarea unui instrument obligatoriu. Știu că acum câteva zile a existat un forum organizat de către ONU la Geneva exact pe tema aceasta și poziția unanimă pe care au adoptat-o toți reprezentanții UE și statele membre este că noi considerăm că este oarecum prematur în momentul de față să adoptăm un instrument obligatoriu legal, pentru că considerăm că ceea ce s-a făcut în ceea ce privește principiile directoare nu este suficient, trebuie să lucrăm mai mult în acest sens și principiile trebuie să fie produsul unei consens între diferiții uh, actori. Și noi suntem de acord cu această abordare. Angajamentul nostru însă în următorii ani va fi uh, puternic pentru a promova aceste principii directoare ale UE uh, și ONU și în același timp pentru a susține poate pe termen lung un instrument obligatoriu. Însă acesta este Până acum, singurul divergent, noi vom considera oricum că această discuție trebuie să continue cu domnul Panțeri și cu subcomisia DROI. Mulțumesc! Doamna Hautala, mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi, pentru aceste observații. Doamna Albio Guzman pare să fie de acord cu mine în ceea ce privește clauzele sociale obligatorii la acordurile comerciale și cred că domnul Gărânț a făcut o observație foarte interesantă, cred că s-a referit la acordurile de parteneriat economic atunci când ați spus că um, aspectele de dezvoltare au fost aduse în discuție foarte târziu și cred că este clar pentru noi că nu este suficient așa. Trebuie să se înțeleagă mult mai bine consecințele asupra securității și așa mai departe. Dacă ne gândim la situația din Mali, cred că acolo putem înțelege cât de fragilă a fost această țară. Nu de mult, Mali era una din țările africane cele mai stabile, dar uh, după aceea, imediat după um, agitația din Libia, a devenit o victimă a unor evenimente fără precedent. Au, au avut loc importuri de arme masive din Libia, iar drepturile omului au fost grav încălcate. Așadar, cred că avem nevoie de măsuri preventive, cred că trebuie să um, avem un fel de observator uh, de fază timpurie care să monitorizeze conflictele chiar dinainte ca ele să se producă. Și aici aș vrea să spun că uh, e foarte important ca indicator de conflict uh, să analizăm situația drepturilor omului, de exemplu. În legătură cu SEAE. aș vrea să vă spun că nici măcar nu sunt convinsă că vorbim despre același lucru, pentru că uh, Sigur că punerea în aplicare a cadrului uh, este încă în curs, dar, uh, bineînțeles, Uniunea Europeană pune deja în aplicare anumite instrumente pentru drepturile omului, uh, de exemplu, regulamentul privind minereurile de conflict. Deci nu văd de ce ar trebui să fie transformat acest regulament de ce transformarea acestui regulament într-unul obligatoriu ar contraveni orientărilor pentru uh, afaceri și drepturile omului? Și acestea trebuie mai bine implementate. Deci trebuie să înțelegem că pot uh, fi multe instrumente juridice bine țintite uh, pentru monitorizarea drepturilor omului în domeniul afacerilor, nu un singur instrument. Și cred că asta a spus-o și uh, domnul Draghi când a fost uh, la Parlamentul European acum câteva săptămâni, neoficial. Mulțumesc, termenul de depunere a amendamentelor este 15 decembrie la ora 12 și votul va avea loc în 21 ianuarie. Pentru colegii care n-au fost aici de la început, am spus că înainte de sosirea domnului comisar mai avem 15 minute și vom discuta acum raportul domnului Noizer referitor la acordul de pescuit cu Senegalul, punctul 11 și dacă avem timp vom face și votul înainte de patru jumate. Dacă toată lumea e de acord, am să-i dau acum cuvântul domnului Noizer. În aceste acorduri privind pescuitul, Parlamentul nu poate decât să-și dea avizul conform. Cu toate acestea, cred că este important ca comisia noastră să discute aceste subiecte, pentru că chestiunea acordurilor de pescuit e foarte importantă pentru dezvoltare. Și în trecut au mai fost controverse în ceea ce privește natura acordurilor de pescuit, de aceea mă bucur că astăzi discutăm acordul din domeniul pescuitului cu Senegalul. Noile reguli înseamnă că putem doar să spunem da sau nu. Nu putem depune amendamente, așadar vom avea discuția acum și apoi vom vota raportul domnului Noizer. Norbert, ai cuvântul. Ja, Mulțumesc. Chiar dacă avem uh, posibilități limitate de intervenție, cred că este important ca la Comisia pentru Dezvoltare să se discute aceste acorduri de pescuit, cum este acordul cu Republica Senegal. Cred că este important ca noul regulament privind politica comună în domeniul pescuitului să uh, fie unul echilibrat să corespundă cu acordul de pescuit durabil și, de asemenea, să pună accentul pe pescuitul durabil și uh, pe comerț și coerența, doamnă președinte, a fost subliniată și de dumneavoastră și este într-adevăr un punct foarte important pentru noi. E foarte binevenit faptul că protocolul nu prevede accesul la sardinelă, peștele săracului. Această resursă supraexploatată este împărțită între Maroc, Mauritania, Senegal și Guinea-Bissau, iar Uniunea Europeană ar trebui să ofere sprijin inclusiv prin Fondul European pentru Dezvoltare pentru promovarea gestionării regionale a sardinelei, acordând prioritate celor care pescuiesc în modul cel mai sustenabil și care contribuie la securitatea alimentară, adică populația regională. În ceea ce privește accesul la merluciu, pentru acesta starea stocurilor este incertă și probabil supraexploatată. Deci trebuie aplicat principiul precauției. Monitorizarea foarte atentă uh, a activităților traulerelor, traulerelor Uniunii Europene trebuie să garanteze că acestea nu au un impact negativ asupra sectorului local de pescuit. De asemenea, trebuie ca statele membre ale căror nave operează în cadrul protocolului să-și respecte obligațiile de raportare anuale. Buna guvernanță impune ca transparența și participarea părților interesate să fie garantate pe întreaga durată a protocolului. Acest lucru ar putea fi facilitat prin publicarea rapoartelor Comitetului Mix din cadrul APPD UE Senegal, și prin implicarea Parlamentului European și a părților interesate, inclusiv a reprezentanților comunităților de pescari, în activitatea Comitetului Mixt. Raportorul salută sprijinul anual de 750.000 de euro pentru dezvoltarea sectorului pescuitului al Senegalului. Acest sprijin ar putea răspunde nevoilor Republicii Senegal în ceea ce privește susținerea cercetării științifice, a supravegherii și a combaterii pescuitului ilegal, precum și a pescuitului artizanal, inclusiv reabilitarea acestuia. E foarte importantă reabilitarea ecosistemelor degradate care să permită redresarea stocurilor de puiet. Deci, cred că ar fi bine ca noi, în calitate de comisie, să uh, votăm pentru și să recomandăm Comisiei pentru Pescuit și deci Parlamentului să aprobe propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil cu Senegalul. Thank you. Thank you. Mulțumesc, Norbert. Domnul Ponga. We have hit. După aceea, doamna Hautala. Doamna... Foarte pe scurt, doamnă președinte, vreau să vă spun că susțin uh, ce a spus domnul Noizer în legătură cu acest dosar. E foarte important ca Parlamentul European să ratifice acest acord în măsura în care susține reforma sectorului pescuitului în Senegal. Atât. Foarte scurt și la obiect, foarte clar, mulțumesc. Doamna Hautala și apoi domnul Gören. Yes, I, I think it's... Mulțumesc, cred că este o justificare foarte bună care însoțește propunerea. Aș avea o întrebare ce moduri uh, există pentru a controla pescuitul ilegal uh, și uh, ilicit și neraportat? Lucrează Uniunea Europeană cu ONU în acest domeniu, în acest domeniu esențial pentru stocurile halieutice? Nu știu dacă domnul Noizer știe mai multe sau dacă este cineva de la comisie care ne poate lămuri. Văd că și domnul Preda a venit la această reuniune deci aș vrea să menționez că am discutat despre cât de important este pescuitul pentru guvernanța politică pentru dezvoltare. Da, într-adevăr, e un subiect foarte important. Am luptat de mult pentru acest obiectiv și acum am reușit să obținem mai, acorduri de pescuit mai bune. Domnul Gărens. Da, doamnă președinte, eu aș vrea să știu, să-mi spună raportorul sau să-mi spună comisia, ce se întâmplă când sunt în, constatate încălcări ale acordului. În trecut s-a reușit să se retragă autorizațiile pentru întreprinderi care pescuiesc în largul coastelor africane, întreprinderi care au, în țări care au acorduri cu Uniunea Europeană. Ce se întâmplă? Există un există o modalitate sau e doar o dorință să spunem că nu am vrea să se întâmple? Ce se întâmplă dacă se și petrece așa ceva? Iată că avem niște întrebări pentru comisie. Domnul uh, Dominic Clas, cred, de la Direcția Generală Mare este aici. Poate vă prezentați dumneavoastră pentru că nu ați mai fost la noi și rog pe colegi să-și pregătească cartelele de vot pentru că vom vota imediat, foarte repede, înainte de sosirea domnului comisar. Nu am numele dumneavoastră exact, dar vă rog să luați cuvântul. Merci, Madame la Mulțumesc, doamna președinte. Mă numesc Dominic Kleins și lucrez la unitatea responsabilă de acordurile bilaterale de pescuit la Direcția Generală a Afacerilor Maritime și de Pescuit de la Comisie. Și sunt responsabil de acest acord și de acest nou protocol cu Senegalul. Aș dori înainte de toate să-i mulțumesc domnului raportor, care a recunoscut uh, calitățile acordului și ale protocolului propuse de comisie, bazate pe principiile de durabilitate, transparență, bună guvernanță, coerență cu politica pentru dezvoltare a Uniunii Europene și, de asemenea, respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice. Cred că domnul Noizer a descris foarte bine principalele elemente ale acestui acord și ale protocolului. Aș vrea să răspund acum la întrebarea privind pescuitul ilegal la nivel regional. În, pe lângă faptul că în acordul propus vor exista acțiuni menite să îi ajute pe partenerii noștri să combată pescuitul ilegal, vreau să mai semnalez că Uniunea Europeană și-a luat angajamentul alături de comunitatea statelor din Africa Occidentală și alături de comunitatea statelor din Africa Centrală în legătură cu acțiuni menite să sporească securitatea în Golful Guinei, Aceste acțiuni uh, joacă un rol foarte important în combaterea pescuitului ilegal. Aș dori să menționez în special că momentan este în curs de elaborare un plan de acțiune care va acoperi perioada 2015-2020 și care are drept obiectiv să contribuie la ameliorarea condițiilor de securitate din Golful Guinei, inclusiv combaterea pirateriei, combaterea pescuitului ilegal și a oricărui gen de trafic ilegal. Vă mulțumesc! Okay, thank you Mulțumesc foarte mult! Norbert, vrei să mai adaugi ceva? Nu? Charles, ți s-a răspuns la întrebare? Da, eu voiam să vă întreb dacă s-au... Uh, dacă au existat până acum infracțiuni care să fi fost sancționate. Dacă da, cine le-a sancționat și care a fost natura sancțiunilor? Maybe if you don't know, you... Dacă nu știți, poate îl contactați pe domnul Görens ulterior. Da, sigur că în ceea ce privește acordurile de nouă generație, inclusiv cel pe care dorim să-l încheiem cu Senegalul, includerea clauzei privind drepturile omului și respectarea principiilor democratice este uh, ceva nou, este o inovație. În ceea ce privește acordurile și protocoalele de acest gen, până acum nu au avut încă loc uh, luări de măsuri după eventuale încălcări ale drepturilor omului în statele partenere. Singurul lucru pe care aș putea să-l spun ar fi că toate aceste acorduri prevăd ca sancțiuni mai ales suspendarea acordului sau a protocolului și nu neapărat o intervenție mai țintită asupra unui actor sau altul, asupra unui armator sau asupra unei societăți active în cadrul acordului. Deci, noua generație, am înțeles. Charles, te rog repede pentru că vreau să votăm. Je ne vous cache pas que je suis insatisfait de la réponse. Eh, nu că nu sunt mulțumit de răspuns. Constat totuși că nu sunt suficiente sancțiuni. Ca să spun ce spunea un fost coleg, parcă am avea un cuțit uh, fără lamă care n-are nici mâner. Deci, dacă nu avem sancțiuni, înseamnă că nu avem un mecanism de control sau că mecanismul de control funcționează foarte prost. Pe plan politic, eu mă tem că va trebui remediată această situație, pentru că dacă până acum nu au existat niciodată sancțiuni din această perspectivă, pentru mine e uimitor. Așadar, doamnă președinte, vă susțin cererea. Haideți să rugăm Comisia să ne transmită în scris un răspuns referitor la controle. Deci, repet întrebarea, s-au făcut controle? Au existat încălcări? Au existat sancțiuni? Vă rog să ne transmiteți în scris acest lucru. Da, am înțeles că există o nouă generație de acorduri care au început acum, dar cred că întrebarea se referă și la trecut, când au existat, au existat încălcări, probleme. Cred că noul regulament este și un mod de a reacționa la acelea, dar uh, nu mai avem timp acum, deci vă rugăm să ne transmiteți în scris un răspuns la întrebarea domnului Görens, pentru că acum trebuie să trecem la vot și ne așteaptă domnul comisar. Nu, haideți să votăm, de fapt, direct. Avem o propunere din partea domnului uh, să avem un singur vot, s-a deschis votul. Has everybody voted? Toată lumea a votat? S-a închis votul. 17 de voturi pentru din 17 exprimate, unanimitate Mulțumim, domnule Norbert Neuser, și sunt convinsă că uh, și domnul Preda va reveni în, în viitor asupra acestor subiecte. Mulțumesc! Trecem acum la întâlnirea cu domnul comisar. Domnul comisar a sosit, deci uh, foarte rapid îl vom primi. Dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Just say while, while we're doing that, there is a, a shadows meeting on conflict minerals, which was due to take o reuniune a raportorilor din umbră privind uh, mineralele de conflict trebuia să aibă loc aici la 6.30. Vă propun să aibă loc imediat ce se termine reuniunea noastră, deci de la 6 fără un sfert, probabil, imediat după, în aceeași sală. Deci, uh, toți cei vizați sunt rugați să rămână în sală și va fi mai ușor pentru toată lumea să ajungă acasă. Mulțumesc! Okay, colleagues. Um... Dragi colegi, am deosebită plăcere să-l primesc alături de noi pe domnul comisar pentru um, cooperarea pentru dezvoltare în Uniunea Europeană și, și dezvoltarea internațională. Sunt multe de discutat. Domnul comisar tocmai mi-a spus că s-a întors aseară târziu din uh, Guinea, de la Conakry, din Africa de Vest, deci știm că a lucrat foarte mult de când uh, a intrat în funcție. Așteptăm cu nerăbdare, domnule comisar, să vă ascultăm, să ne spuneți uh, ce credeți despre anul viitor, anul european pentru dezvoltare. de deci ce ați devenit comisar la momentul potrivit, avem și discuția privind uh, post-2015, negocierile climatice, Parisul, deci o ordine de zi plină în legătură cu care așteptăm răspunsuri din partea dumneavoastră. Vă rog să ne prezentați programul dumneavoastră, să ne spuneți la ce să ne așteptăm de la programul de lucru al Comisiei care va fi prezentat la Strasburg săptămâna viitoare și ce mai doriți dumneavoastră. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragă Linda, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Este prima dată când vin la reuniunea Comisiei DEVE de când mi-am început mandatul acum uh, aproximativ o lună. De aceea, aș dori să îmi uh, reconfirm angajamentul puternic de a mă implica într-un dialog strâns și continuu cu dumneavoastră. Partenerul Parlamentul este un partener foarte important pentru mine în dosare strategice, cum ar fi procesul post-2015, reflexia la cadrul post-Cotonou sau ceea ce avem de învățat pe termen lung din criza Ebola. De asemenea, Parlamentul este un partener vital în dosare concrete, care sunt adesea la fel de importante ca și strategiile globale. De aceea susțin cu tărie uh, controlul parlamentar eficient în toate domeniile de finanțare, în cadrul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare și în cadrul Fondului European pentru Dezvoltare, ținând cont de specificul acestuia din urmă. S-ar putea să avem timp să discutăm despre rolul Parlamentului în aceste probleme în discuția noastră de astăzi, dar mi s-a părut important să încep cu acest angajament clar. Aș vrea să vă prezint acum câteva priorități de vârf, așa cum le privesc eu după prima lună de mandat, în care am uh, avut întâlniri intense cu parteneri din Europa, Africa și Asia. Aș vrea să încep cu obiectivele de dezvoltare durabilă post-2015. Fără îndoială, unele dintre cele mai mari câștiguri pentru dezvoltare în ultimii ani au fost realizate mai ales în acele domenii asupra cărora au atras atenția obiectivele de dezvoltare ale mileniului actuale. În același timp, mai sunt multe de făcut. Deci 2015 nu poate fi un capăt de drum. Trebuie să clădim pe baza obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și să mergem mult mai departe. Săptămâna trecută, secretarul general al ONU și-a prezentat raportul sintetic privind agenda post-2015. Este o contribuție cheie înainte de negocierile interguvernamentale care vor urma. Afirmă rezultatul grupului de lucru deschis ca bază principală pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Cele șase elemente esențiale subliniate de secretarul general în raportul său corespund foarte mult cu prioritățile UE. Acestea pun accentul pe demnitate, amintesc că eradicarea sărăciei trebuie să rămână obiectivul global al Agendei pentru o dezvoltare durabilă și subliniază necesitatea de a combate inegalitățile. Acestea pun în evidență includerea ca precondiție pentru o prosperitate comună confirmă faptul că justiția, drepturile omului și societățile pașnice sunt o parte integrantă a dezvoltării durabile. Cred că acest raport completează în mod foarte util analiza mai detaliată conținută în rapoartele grupului de lucru deschis și uh, raportul privind finanțarea dezvoltării durabile. Împreună, acestea prezintă o viziune clară pentru um, o agendă a transformării pentru următorii 15 ani și mai mult, pentru a pune capăt sărăciei, a ameliora viețile oamenilor și a proteja planeta. Pentru ca obiectivele de dezvoltare durabilă să devină un succes, nu e suficient să fim de acord cu obiectivele și uh, țintele corecte. Este la fel de important ca fondul Uh, este uh, un angajament al comunității globale pentru uh, mijloacele de implementare necesare și pentru o monitorizare eficientă și credibilă a progresului. Trebuie să mobilizăm și să utilizăm eficient toate mijloacele de punere în aplicare. Acest lucru nu se poate realiza decât printr-un efort cuprinzător și universal, printr-un parteneriat global funcțional pentru o cooperare pentru dezvoltare eficientă. Toate țările trebuie să-și asume răspunderea și um, implicarea pentru propria dezvoltare și să contribuie la efortul global. Eforturile comune cu alți donatori, cum ar fi SUA, China și Brazilia, vor fi esențiale. Un nou parteneriat global consolidat trebuie să fie inclusiv și să mobilizeze acțiunea la toate nivelurile, în toate țările și din partea tuturor părților interesate, inclusiv a sectorului privat, a societății civile, a instituțiilor științifice și bazate pe cunoaștere, a parlamentelor și autorităților locale. În același timp, sunt convins că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol de lider. Uniunea este cel mai mare donator de asistență pentru dezvoltare din lume și uh, campioană la dezvoltarea durabilă. Este o responsabilitate specifică pe care Uniunea Europeană trebuie să și-o îndeplinească pe deplin. Trebuie să ne definim poziția de negociere la începutul anului viitor împreună cu statele membre și cu Parlamentul. Trebuie să ne spunem cuvântul în dezbatere prin poziții comune ale Uniunii Europene și ambițioase. Trebuie să încurajăm și pe alții să joace rolul de plin și să își asume angajamente proporționale, financiare și nefinanciare. Am încredere că împreună putem continua să clădim consensul și să contribuim la rezultate însemnate și ambițioase anul viitor, la cea de-a treia conferință pentru finanțarea dezvoltării la Addis, în iulie, la summitul post-2015 în septembrie și în decembrie la conferința climatică de la Paris. M-am bucurat să văd că la plenara Parlamentului European s-a votat recent pentru rezoluția privind perioada post-2015 în baza unui raport al domnului Știr din această comisie. Rezoluția transmite un mesaj clar și puternic Consiliului și va consolida poziția Uniunii Europene. Tocmai m-am întors din Guinea, așadar aș vrea să vorbesc acum despre epidemia de Ebola. Epidemia actuală de Ebola este o tragedie pentru oamenii și țările vizate, care au nevoie de uh, sprijinul nostru hotărât. După cum știți, colegul meu, Christos Tilianides, coordonează eforturile noastre comune de a combate criza imediată. Până acum am reușit să creăm un pachet de reacție de peste un miliard de euro. Dar mai trebuie să vedem și cum putem susține cel mai bine acele state imediat după ce se va încheia criza imediată sau cel puțin va începe să uh, scadă. Cooperarea pentru dezvoltare va fi critică ca să ajutăm aceste state să depășească problemele structurale emergente vechi și noi. Criza Ebola pune la grea încercare sectorul sănătății, precum și economia și guvernanța. Și uh, din discuțiile cu președintele Guinei și cu ministrul de finanțe de acolo ne-am dat seama de acest lucru. Am vizitat și un centru de sănătate și am văzut cât de importante sunt îngrijirile primare uh, pentru populație. În momentul de față, în uh, Guinea, Liberia și Sierra Leone, strategia noastră se bazează pe două lucruri. În primul rând, să reducem impactul crizei asupra economiilor și societăților din aceste țări și, pe de altă parte, să reabilităm și să echipăm structurile de sănătate la nivel local, să îmbunătățim condițiile sanitare și să ajutăm um, oferirea de asistență de sănătate. Un program regional de 28 de milioane tocmai a fost lansat pentru a sprijini sistemele de sănătate în țările afectate de Ebola ca parte a eforturilor noastre de legare a eforturilor uh, între reabilitare și dezvoltare. Fondurile pentru țările afectate ar putea deveni uh, disponibile în ianuarie. Pe lângă asta, tocmai am anunțat ieri un nou pachet de 62 de milioane de euro, un pachet de dezvoltare pentru a face față pe termen lung consecințelor epidemiei Ebola în cele trei țări, jumătate din sumă fiind pentru uh, Guinea. Aceste țări se vor confrunta și cu o presiune economică crescută, de aceea trebuie să continuăm operațiunile de sprijin bugetar și să pregătim noile contracte uh, privind uh, construcția de state. O mare parte din cele 148 de milioane de euro mobilizate de comisie vor fi pentru sprijinul bugetar pentru a crește capacitatea buget, uh, guvernelor de a oferi servicii publice și pentru a menține stabilitatea macroeconomică. De asemenea, vrem să utilizăm programarea din cel de-a 11-a 11, din cel de-al 11-a program uh, de dezvoltare pentru a sprijini procesul de recuperare în sectoare precum învățământul și agricultura. Acum, toate instituțiile de învățământ din Liberia, Sierra Leone și Guinea sunt închise. Trebuie să implementăm măsuri speciale pentru ca aceste școli să își deschidă porțile cât mai repede, cu putință. O altă parte esențială din strategia noastră pe termen lung pentru a învinge acest virus este cercetarea. Și în acest scop, um, am alocat 280 de milioane în plus pentru uh, cercetare de la programul Orizont 2020 pentru a colabora cu partenerii noștri din industrie în vederea dezvoltării de vaccinuri și de medicamente pentru a salva vieți omenești. Prețul vaccinurilor și uh, costurile vaccinării împotriva virusului Ebola vor fi cu siguranță uh, un element care va trebui să fie discutat în cadrul agendei noastre de asistență pentru dezvoltare. Împreună cu vicepreședinta Mogherini, cu comisarul Andrew Kaitis și cu noul uh, coordonator pentru EBA la comisarul Lindis, voi organiza o uh, conferință la nivel înalt privind uh, reacția pe termen lung la Ebola la începutul lunii anului 2015. Stimați membri, anul viitor de asemenea vom începe eforturile pentru a revizui uh, cadrul cu țările ACP. Acordul de la Cotonou este acordul cel mai cuprinzător între nord și sud la nivel internațional, însă UE și lumea în general s-a schimbat foarte mult de la semnarea acestui acord în iunie 2000. Trebuie să colaborăm cu țările ACP și să vedem împreună cum putem actualiza parteneriatul nostru pentru viitor pentru uh, a oferi beneficii maxime a ambelor părți implicate. Noul cadru trebuie uh, să pornească de la rezultatul procesului post-2015 și să oglindească diferitele situații ale partenerilor ACP. Salut de asemenea faptul că grupul ACP deja a început acest proces de reflexie. Summitul ACP a stabilit un grup de, persoane, de personalități în decembrie 2012, condus de Chief Obasanjo, fostul președinte al Nigeriei. Un grup alcătuit din 12 personalități din țările ACP, personalități care sunt lideri internaționali recunoscuți. Acestor lideri li s-a cerut să se gândească la viitorul grupului ACP și la relația acestea cu UE. Ei vor ei vor prezenta acest raport la următorul summit ACP, care urmează să fie confirmat. În cadrul Uniunii au loc de asemenea, vor începe uh, anul viitor consultări generale și un dialog privind uh, cadrul post-cotonou. Și aștept cu nerăbdare și implicarea Parlamentului activ în acest proces. Poate că ar putea să avem și un raportor permanent din partea par Parlamentului pentru acest proces post-Cotonou, însă asta e o decizie care aparține Parlamentului. Acum, referitor la prioritățile tematice, aș vrea să menționez două chestiuni care, după părerea mea, merită toată atenția noastră. Inegalitățile și problema uh, calității între sexe. Egalitățile, în general, sunt uh, un obstacol pentru dezvoltarea durabilă. Inegalitățile în ceea ce privește accesul la apă, alimente, educație, inegalitatea în ceea ce privește drepturile de deținere a pământului sau microfinanțare, inegalitățile în ceea ce privește participarea la procesele democratice și politice, între altele. E foarte îngrijorător faptul că în multe situații cresc inegalitățile. E o amenințare semnificativă uh, Uh, la adresa orice forme de cooperare pentru dezvoltare la nivel global, regional sau bilateral. Eu sunt hotărât ca lupta împotriva inegalităților să devină, practic, elementul esențial din eforturile mele politice. Inegalitățile de foarte multe ori au de-a face cu sexul. Egalitatea între sexe și drepturile femeilor uh, încă reprezintă ceva nesoluționat din uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului la care m-am referit mai devreme. Nu avem cum să eradicăm sărăcia fără o îmbunătățire rapidă și semnificativă a vieții tuturor femeilor și fetelor din lume. De aceea sunt hotărât să elimin și să împiedic orice formă de violență la adresa femeilor și fetelor. Vreau să sprijin participarea egală a femeilor și reprezentarea lor în procesele decizionale la toate nivelurile și în toate domeniile și vreau de asemenea să consolidăm rolul femeilor în domeniul economic și social. Și actualul plan de acțiune în acest domeniu va expira la anul, iar eu intenționez să îl uh, înlocuim cu o nouă agendă uh, renoită care să promoveze egalitatea între sexe. Stimați deputați, va începe anul uh, European al Dezvoltării, deci peste câteva săptămâni. Este o șansă unică a le arăta europenilor, mai ales tinerilor, ce impact avem noi prin cooperarea pentru dezvoltare. Să le arătăm că și partenerii noștri au de câștigat de pe urma sprijinul nostru, dar că și Europa are de câștigat. Comisia are un program ambițios am elaborat o campanie, o identitate vizuală, o campanie, un set de instrumente pentru campanie și materiale pentru toți partenerii noștri. De asemenea, va fi și un uh, site internet special în toate limbile pentru a arăta ce am făcut în acest domeniu, cu povești, cu um, situații personale prezentate. De asemenea, am uh, stabilit în fiecare lună o temă. Uh, de la educație, femei și fete, până la dezvoltarea durabilă sau drepturile omului. Salut de asemenea faptul că Parlamentul deja uh, se alătură eforturilor noastre privind mobilizarea celebrităților, contribuie la zilele europene de dezvoltare, organizează discuții publice, contribuie la expoziția de la Milano uh, și de asemenea um, sunt incluse parlamentele naționale. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, uh, nu am putut să vă vorbesc astăzi despre toate temele despre care aș fi vrut, cum ar fi fost coerența politicilor pentru dezvoltare sau cadrul de rezultate. Deci trebuie să vă spun că în toate aceste privințe eu aștept cu nerăbdare să colaborez cu Parlamentul European pentru a elabora o politică de dezvoltare solidă în următorii ani și în următoarele decenii și, de asemenea, pentru a câștiga opinia publică de partea noastră. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru aceste cuvinte. În ceea ce privește anul european al dezvoltării, sperăm să putem colabora. Deci, dumneavoastră nu veți putea veni la Strasburg uh, săptămâna viitoare. Dar cu siguranță vom putea colabora în, în alte situații. Au cerut cuvântul mai mulți colegi, începe domnul Preda din partea PP-ului. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, în această după-amiază. Vă mulțumesc și pentru cuvintele pe care ni le-ați adresat. Eu vă vorbesc, în primul rând, în calitate de raportor permanent al Parlamentului pentru coerența politicilor de dezvoltare. Și, bineînțeles, am apreciat, ca și colegii mei, angajamentele pe care vi le-ați luat cu ocazia audierii dumneavoastră în fața Parlamentului European. Am dorit să știm Ați menționat această coerență apoi și o dezvoltare la sfârșitul intervenției dumneavoastră și ne-am dorit să știm cum anume evoluează acest angajament pe care l-ați uh, anunțat uh, la începutul mandatului dumneavoastră. De asemenea, mi-aș dori să știu dacă sunteți de acord cu ideea de a avea și o comunicare împreună cu acest raport al politicii eh, privind, eh, eh, privind coerența politicii de dezvoltare. Deci avem niște propuneri privind îmbunătățirea practicilor existente. Deci dumneavoastră credeți că ar fi aceasta o posibilitate valabilă? Deci, dincolo de, deci pe lângă acest raport să avem și o comunicare. la rând, țin să știu cum credeți că am putea integra mai bine acest concept de coerența procesului de dezvoltare în cadrul uh, agendei post-2015 și, în ultimul rând, ați menționat cooperarea dumneavoastră cu doamna Mogherini. Mi-aș dori să știu însă dacă în ceea ce privește această coerență a politicilor de dezvoltare ați putut deja discuta cu un alt reprezentant Ați, put, ați putut vorbi deja despre coordonare între cele două portofolii. Deci e nevoie de o colaborare, de o coordonare între dumneavoastră și doamna Mogherini, vicepreședinta Comisiei și înalt reprezentantul Uniunii Europene. E important să avem o coordonare la nivel european, însă și în cadrul OCDE e important să ne coordonăm. Deci, iată, acestea sunt, acestea sunt întrebările mele și încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Sper că nu e ultima dată. Da, anul ăsta e clar ultima oară când ne vedem, însă sperăm să vă vedem și la anul. Don't think having another meeting before the end. Nu cred că o să mai avem alte ședințe înainte de sfârșitul anului. Deci lui, domnul Preda se va ocupa de această coerență a politicilor de dezvoltare. Domnul Noizer, după care domnul Görens. Uh, Herr Kommissar, vielen Dank auch von uh, meiner Seite. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult și din partea mea. La începutul mandatului dumneavoastră, mi se pare foarte curajos din partea dumneavoastră că ați fost în zonele afectate de Ebola. Acesta este un semn foarte important de solidaritate și dumneavoastră n-ați arătat numai solidaritate, ci și concret uh, ați făcut promisiuni financiare cu ocazia acestei vizite. Aș vrea să vă mulțumesc și pentru faptul că ați folosit prima ocazie să vorbiți la reuniunea ACP uh, UE pe care am avut-o la Strasbourg și contribuția dumneavoastră a fost importantă nu numai pentru membrii acestei adunări comune din partea Uniunii Europene, ci cred că și pentru colegii din țările ACP a fost într-adevăr un lucru foarte bun. Mi-au spus acest lucru de altfel în discuțiile pe care le-am avut. Așadar, ați început, așa ca să spun, cu un bonus foarte mare și cred că la prioritățile principale pe care le-ați menționat dumneavoastră ați spus uh, și că trebuie să ne uităm la acordul de la Cotonou și la ceea ce se întâmplă cu acesta după 2020. Ați făcut o propunere foarte interesantă pe care cred eu că ar trebui să o mai discutăm și la comisia noastră și anume un raportor permanent pentru perioada post-Cotonou. Ați propus dumneavoastră să numim un astfel de raportor. În uh, legătură cu Ebola și cu criza Ebola, aș vrea să vă întreb, la fel cum a întrebat și domnul Preda, cum arată coordonarea cu Mogherini, dar și cum vă coordonați cu Comisarul pentru Ajutor Umanitar, care, de asemenea, a fost deja în regiunea afectată de Ebola. Vreau să știu dacă aveți acorduri pe care le-ați încheiat despre cum să colaborați pe acest subiect și despre cum abordați problema aceasta împreună și care este abordarea UE. Aș vrea să vă mai amintesc și că această criză Ebola a arătat cât de importantă este o uh, îngrijire a sănătății, o îngrijire și o servicii de sănătate foarte bine coordonate, mai ales în țările care sunt în continuare foarte instabile. Cred că am putea să avem o prevenire mult mai bună a epidemiilor, dacă am avea măsuri mai structurate și cred că aceste epidemii ar putea de asemenea să fie năbușite mult mai repede, așa cum au arătat exemplele din țări vecine în care au existat cazuri Ebola și care imediat au fost uh, ținute sub control. Întrebarea mea se referă și la următorul punct, dacă există un plan de acțiune al Uniunii Europene care tocmai să armonizeze sistemele de sănătate ale acestor țări și mai ales să le susțină să fie mai puternice pentru a putea oferi într-adevăr servicii de sănătate pentru populația din aceste țări. Știu că a existat o abordare din partea Comisiei în anul 2010 în care se vorbea de rolul Uniunii la sănătatea globală și ar fi foarte bine, cred eu, dacă acest plan de acțiune ar putea să fie integrat în planul de acțiune al Comisiei acum. Vă mulțumesc! you, um, uh, Charles Gerens, followed by... Mulțumesc, domnul Charles Gerens, după care doamna Olbiol Guzman. Mulțumesc! Astăzi, domnule comisar, mi se pare că sunteți foarte hotărât, foarte entuziast și vă mulțumesc pentru elanul dumneavoastră și vă asigur că vă vom sprijini. Domnul comisar merită și, comis- și compasiunea noastră, deoarece în sistemul de guvernanță european, are parteneri. Mai concret să spun, aveți o soacră <laughs> care are un cuvânt de spus în ceea ce este programarea. Aveți frați și surori în cadrul comisiei, un frate care se ocupă de climă și care vrea să vă mănânce banii, să spun lucrurilor pe nume. Aveți o soră care se ocupă de comerț și aveți de asemenea multe <laughs> conflicte pe cât rubedeni în naturajul dumneavoastră. Știu de asemenea că la comisie Uh, de multe ori cei de mm, stânga, din stângă, încearcă să fie foarte politicoși, însă alții sunt uneori mai pertinenți, așa cum fac eu astăzi. Și de multe ori pun întrebări care, după părerea mea, sunt esențiale. Dacă ar trebui să vedem care au fost, uh, practic, cele mai mari gafe și erori în acest domeniu, deci cine s-a descurcat cel mai prost, Uh, deci uh, cheltuim, uh, vrem să cheltuim 0,7% pentru asistență. Suntem, de fapt, principalul donator, asta, asta o știe toată lumea. Ne bazăm politica pe anumite principii și priorități, însă să nu uităm, de asemenea, problema strategiei, la care v-ați referit și dumneavoastră. Și de aia e esențial să ne gândim la coordonare. Am spus că aveți o soacră, frați și surori. Aveți de asemenea și parteneri. 28 de state membre care fac ceea ce vor. Deci am văzut ce anume au declarat fiecare la nivel național, deci cum au aruncat cu noroi unii în alții în ceea ce vrește gestionarea virusului Ebola. O aveți pe colega, pe colega noastră care se ocupă de asistența umanitară și mie mi se pare Uh, o nesimțire din partea Consiliului să îndrăznească să-i spună Comisiei Europene ei bine, uite, voi la comisie veți uh, avea acești doi uh, coordonatori ai Uniunii Europene în domeniul combaterii virusului Ebola. Comisia poate să stabilească asta de una singură, nu trebuie să-i dicteze Consiliul cum să-și organizeze lucrările. Deci această coordonare este practic Uh, ceva ce decurge din tratat. Există această obligație a coordonării politicilor uh, europene de dezvoltare, însă eu mi-aș dori ca dumneavoastră, ca uh, în calitate de comisar, să vă bucurați de aceeași autoritate. În orice caz, noi vă vom sprijini. Acum, dincolo de uh, acel manual, dezvoltarea pentru toți, alte elemente, coordonare, uh, Ați menționat de asemenea importanța uh, combaterii inegalităților. Da, eu cred că, în adevăr, e un domeniu esențial de activitate uh, pentru dumneavoastră în următorii 5 ani. Dumneavoastră sunteți partenerul nostru strategic. Eu v-aș ruga și i-aș ruga și pe toți colegii să ne gândim la modul în care putem aborda această problemă. Eu știu că atunci când pui întrebările așa în mod direct, nu ajungi de fiecare dată la informațiile pe care le vrei. Eu cred că se poate colabora și într-un cadru mai informal, mai relaxat, să e clar că trebuie să uh, pornim pe aceste nouă căi, aceste noi căi. Mă gândesc, de exemplu, la arbitraj în zonele de conflict, la arbitrajul pentru coerența politicilor noastre. Și aș vrea să știu cine face acest arbitraj. Mi se poate spune că au loc uh, reuniuni între diferitele servicii de la comisie, însă asta nu e suficient. Există, uh, trebuie să existe poziții de fond și trebuie să aveți autoritatea necesară pentru a face uh, un arbitraj în funcție de niște principii uh, bine înrădăcinate. Și în acest domeniu va fi nevoie de coordonare și de colaborare cu noi. Deci eu sper că ați înțela, înțeles mesajul meu și fără să fiu mai precis, cred că hotărârea și modul în care vă abordați competențele ne dau de uh, sperat, deci noi credem că lucrurile se vor îndrepta în direcția cea bună. Vă mulțumesc, doamna Olbiol Guzman. Vă mulțumesc. Bună seara, domnule comisar. Eu voi profita de prezența dumneavoastră aici pentru a vă vorbi despre ceva concret. Recent, niște informații au arătat că existau mesaje confidențiale uh, prin care se vedea ce presiuni face Uniunea Europeană pentru ca Ecuadorul să semneze tratatul de liber schimb. Există aceste telegrame diplomatice care nu mai sunt secrete din uh, fericire. Deci UE a amenințat Ecuadorul că îi va întrerupe asistența pentru dezvoltare dacă nu va semna acest uh, tratat de liber schimb. Ce se întâmplă? Deci Uniunea Europeană folosește politicile de cooperare pentru a șantaja țări sărăcite în vederea acceptării acestor acorduri comerciale. Deci întrebarea mea e, dumneavoastră sunteți comisar pentru cooperare internațională și dezvoltare, deci veți permite aceste șantaje și pe viitor? Veți permite ca asistența pentru dezvoltare să fie un instrument prin care se fac presiune asupra anumitor țări care să accepte acorduri care practic aștern calea multinaționalelor? Vă mulțumesc! Doamna Hautăla, acum ultima coordonatoare are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, pentru prezentare, domnule comisar. Salutăm angajamentul dumneavoastră în ceea ce privește combaterea inegalităților sub diferitele lor forme. De asemenea, salutăm și angajamentul dumneavoastră în ceea ce privește combaterea inegalității între sexe și în ceea ce privește combaterea oricărei forme de discriminare la adresa femeilor și fetelor. V-ați referit și la rezoluția Parlamentului privind post-2015. A spus că ar trebui să fie un motiv de inspirație pentru Consiliul. Da, sperăm. Uh, Știți că acolo Parlamentul are anumite poziții în ceea ce privește drepturile homosexualilor, drepturile de sănătate reproductivă, deci vrem ca acestea să apar în mod clar în poziția Consiliului, deoarece în multe țări uh, uh, nu uh, există un angajament clar pentru a susține aceste drepturi. De asemenea, e foarte important să menținem această abordare care are la bază drepturile omului. Și acum aș vrea să revin la raportul de sinteză al secretarului general pe care l-ați menționat, publicat pe 4 decembrie. Ați putea să ne dați mai multe informații, mai multe detalii în legătură cu um, începerea părții interguvernamentale, la care sperăm că Uniunea Europeană să joace un rol important. Deci <laughs> sunt niște provocări mari care ne așteaptă odată cu lansarea acestui proces. Și cum credeți că putem folosi angajamentul secretarului general de a raporta în fața grupului de lucru deschis? Cum putem de asemenea... Deci, de asemenea, cum credeți că ar trebui să um, uh, abordăm conferința de la Addis Abeba privind finanțarea internațională? Văd că în această privință secretarul general sublinează importanța ca UE și statele membre să-și respecte angajamentele uh, privind uh, asistența pentru dezvoltare, pe de o parte, însă pe de altă parte e important să se găsească și surse private de finanțare. Deci cum pregătiți această conferință internațională de la Disabeba privind finanțarea dezvoltării? Eu îi sugerez domnului comisar să răspundă la aceste prime întrebări, după care vom mai avea încă o rundă de uh, intervenții, încă nouă persoane, câte două minute fiecare. Deci e important să vedem care sunt următorii pași post-2015. Avem Consiliul vinerea următoare, ne așteptăm ca atunci să se tragă niște concluzii, deci ce va face uh, în mod concret Uniunea Europeană următoarele luni. Deci, domnule comisar, multe întrebări la care trebuie să răspundeți. Acum vreo 5-6 minute ne puteți răspunde, după care începem o nouă rundă de întrebări. Eu. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră, pentru implicarea dumneavoastră și pentru întrebări. Majoritatea întrebărilor s-au referit la coordonarea între comisari, între politicile existente ale Uniunii și s-au referit la cum am putea să le facem să funcționeze pentru ca dezvoltarea să meargă înainte pe o cale coerentă. Aș spune că noua comisie este de fapt toată preocupată de coerență și consecvența politicilor noastre. Structura și noua metodologie a comisiei este făcută în așa fel încât vicepreședinții au început să coordoneze deja de la început toate proiectele și toate echipele de care se ocupă comisarii în domeniile de politică una din cele mai eficiente și mai rapide uh, proces, unul din cele mai rapide procesele de coordonare a rămas exact uh, cel din domeniul dezvoltării în care cooperarea este foarte importantă. Doamna vicepreședinte Mogherini și alți 5-6 comisari pentru relații externe care sunt uh, parte din această coerență în domeniul agriculturii sau în domeniul comerțului, au avut deja câteva întâlniri, trei sau patru întâlniri, în grup sau mai multe bilaterale. Așa că ne-am pus de acord asupra unei abordări care să aducă coerență de politici la, în priori, ca prioritate a tuturor proiectelor noastre. De exemplu, vinerea viitoare, în vinerea aceasta chiar am, vom avea o reuniune, un consiliu cu statele membre și ceea ce se va prezenta este exact această abordare care ar aduce un unghi intern și extern uh, la politica migrației, de exemplu, sau o coordonare în acțiunile externe, care este destul de vizibilă deja acum în ceea ce privește legătura dintre cele trei aspecte ale relațiilor externe. Politica externă și securitatea, aspectele umanitare, răspunsurile imediat la toate tipurile de criză și dezvoltare răspuns uh, în ceea ce privește dezvoltarea pe termen lung. Deci pace, dezvoltare și securitate, toate aceste laturi, asistența umanitară, dezvoltarea, sunt o parte a unei politici coerente pe care noi am dori să o coagulăm și credem, după părerea mea cel puțin, că reușim acest lucru. Având uh, un serviciu de acțiune externă foarte bine coordonat oricum. Aceasta vorbește foarte mult în favoarea unei dezvoltări mai robuste și unei politici mai sănătoase, pentru că nu e vorba numai de politici individuale care vor rămâne singure, ci e vorba de foarte multe inputuri care vin din partea altor domenii de politică. Au existat câteva aspecte mai concrete cu privire la coordonarea în cazul Ebola. M-ați întrebat despre aceasta. Deci, cred că ați întrebat dacă e nevoie de un coordonator al Uniunii Europene pentru Ebola. Cred că criza Ebola și strategia Ebola este o situație fără precedent, de fapt este o criză care nu s-a mai întâmplat până acum și necesită un răspuns care nu a mai existat până acum și din partea Uniunii Europene și din partea comunității internaționale. De aceea, eforturile de coordonare, dincolo de rolul instituțional și capacitatea Comisiei de a coordona, este foarte important. Aceasta este important în toate organizațiile internaționale sau pentru toți partenerii noștri în care avem un coordonator pentru răspunsul imediat, care trebuie să identifice nevoile reale și să transpună 1,1 miliarde de euro pe care le are Uniunea Europeană la dispoziție din partea statelor membre pentru a putea combate consecințele Ebola, pentru a le transpune așadar în paturi de spital sau susținere și îngrijire medicală, personal medical care trebuie să vină la fața locului în regiunile afectate de Ebola. Acestea sunt aspectele cele mai importante, să avem cel puțin o echipă de medici din toate statele membre pentru a putea să ne îmbunătățim acțiunile de coordonare. Eu uh, mă bucur foarte mult să pot uh, lucra cu coordonatorul Stilianides, care va putea să ne ajute să găsim uh, un răspuns pe termen mediu și pe termen lung la problema Ebola și la intervențiile pe care le-am uh, avut deja. A mai existat un aspect uh, specific cu privire la șantajul pe care s-ar putea să-l fi să-l fi simțit sau resimțit Comisia Europeană sau nu știu cine să fi impus această presiune sau acest șantaj în Ecuador. M-ați întrebat dumneavoastră pentru ca să se obțină încheierea unui acord comercial sau de parteneriat economic. Eu știu și sunt foarte implicat în aspectele de politică comercială, dar și în abordarea coordonată cu privire la dezvoltare care ne caracterizează și știu foarte clar că în toate cazurile în care acordurile de parteneriat economic sunt în negociere acum, nu a existat niciodată o amenințare că programele de dezvoltare sau programele de ajutor pentru dezvoltare vor fi blocate din cauza unor clauze din contractul uh, comercial sau din cauza că nu s-au semnat un acord de parteneriat și asociere. Tocmai acum Chiar toate programele naționale sunt adoptate și semnate indiferent de semnarea în paralel a unui acord de parteneriat economic. Deci, dacă există dovezi în acest sens, aceasta nu merge neapărat în direcția unei politici sănătoase. Eu aș vrea să rămânem într-o relație foarte uh, Um, să fim foarte vigilenți și să nu existe neapărat o legătură între parteneriatul economic și dezvoltarea și asistența acordată pentru dezvoltare țărilor noastre partenere. La negocierile următoare pentru 2015 și dezvoltarea sustenabilă și agenda aferentă, secretarul general a publicat acum câteva zile raportul de sinteză pe care noi îl studiem acum în detaliu și prima mea reacție pe care am încercat să o menționez și în discursul meu introductiv a fost că există două sau trei elemente care merg în direcția poziției Uniunii Europene cu privire la negocierile următoare. În primul rând există un fel de grupare a obiectivelor care vin din partea care erau 17 înainte și care sunt grupate tematic pe șase domenii prioritare. Majoritatea dintre noi și majoritatea dintre statele membre și-ar dori să vadă această prioritizare, pentru că știu că a existat dileme și îngrijorări dacă ar trebui să se redeschidă întregul grup și să se încerce reducerea obiectivelor sau uh, dacă să se meargă în direcția unei conglomerări mai puternice. Secretarul general al ONU a confirmat această abordare de conglomerat în ceea ce privește obiectivele noastre și cred că este un lucru foarte util pentru a putea avansa cu abordarea noastră și pentru agenda pe care o avem noi în negocierile interguvernamentale de anul viitor. Apoi, acest raport de sinteză a ținut foarte mult cont de chestiuni foarte importante pentru care s-a luptat deja Uniunea Europeană. E vorba de abordarea de drepturile omului la politicile de dezvoltare, buna guvernanță, drepturile omului, așadar, toate aceste aspecte au fost deja subliniate ca fiind parte din abordarea Uniunii în legătură cu politica de dezvoltare și chiar și în cadrul celor șase priorități de care vă vorbeam înainte se ține cont de această abordare, care oferă un punct foarte suplimentar în negocieri și pe care putem să-l folosim în cadrul negocierilor pentru ca să ajungem la o abordare globală, universală, și să avem o abordare de drepturile omului în cazul dezvoltării. Când e vorba de finanțarea și implementarea proiectelor și aspectele financiare, Dacă ne uităm la concluziile Consiliului European și dacă ne uităm la poziția Parlamentului cu privire la angajamentele făcute din partea Uniunii Europene de 0,7. Părerea mea, pentru că n-am apucat să discutăm acest lucru cu ceilalți comisari sau cu statele membre, numai la Parlament am discutat despre aceasta, deci părerea mea este că este foarte important pentru eficiența totală a parteneriatelor globale și pentru eficiența uh, mijloacelor de punere în aplicare să facem două lucruri. În primul rând, să ne reangajăm pe toate planurile la nivelul statelor membre față de aceste angajamente de obiective de dezvoltare despre care putem uh, să discutăm și într-un cadru temporal foarte clar pentru a putea să și onorăm acest angajament. Aceasta este una din abordările importante ceea ce ne-ar da o pârghie mai puternică atunci când negociem și ne va permite să cerem și din partea altor uh, donatori și chiar și din partea unor beneficiari să se angajeze de asemenea proporțional, uh, fie financiar, fie non-financiar, în uh, negocierile existente, pentru că în momentul de față numai Uniunea Europeană este cea care s-a angajat, Statele Unite și Japonia, China nici măcar nu raportează despre ce se întâmplă, despre în legătură cu asistența pentru dezvoltare, deci toate acestea nu s-au angajat încă. Acum este momentul, deci, să cerem o abordare și un angajament uh, global din partea tuturor actorilor pentru ca să transformăm această politică de dezvoltare și instrumentele aferente într-unele mai puternice și pentru ca să avem și alte forme de implementare, alte mijloace de implementare care să fie mai eficiente și mai prezente în cadrul politicii de dezvoltare. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mai avem 9 vorbitori pe care aș vrea să-i rog să vorbească câte două minute fiecare. Nu înseamnă că trebuie să exploatați cele două minute, dar uh, după aceea vom da cuvântul pentru răspunsuri. Mai întâi domnul Hayes, domnul Silva Pereira și domnul Vaivinen. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că l-ați invitat pe domnul comisar și domnule îi mulțumesc pentru că a venit aici. Știu că are o agendă foarte plină și vrem să lucrăm împreună în această cauză. Dumneavoastră a spus foarte bine la început că trebuie să amintim statelor membre care sunt angajamentele lor și că avem o responsabilitate să ne asigurăm că aceste angajamente sunt și puse în aplicare, însă mă refer și la angajamentele Uniunii Europene aici, mai ales având în vedere că am făcut progrese foarte mari în ultimii ani, mai ales în legătură cu politica de nutriție și pentru ca să ne asigurăm că se tratează această problemă, totuși vedem că această situație este încă foarte scandaloasă. Foarte multe miliarde de oameni se culcă în fiecare seară înfometați și două miliarde suplimentare sunt uh, afectați de foame de ascunsă. Deci cred că una din obiectivele președinției actuale a fost de punerea în aplicare a unui plan de alimente și nutriție, care a fost unul din uh, elementele care trebuia să fie obligatorii pentru comisar și pentru statele membre în ceea ce privește progresele evidente pe care trebuia să le facă Uniunea Europeană. Aceste angajamente au fost acum onorate și vreau să întreb pe domnul comisar ce progres s-a făcut de la momentul când s-au pus uh, de acord pe concluziile uh, Consiliului și am înțeles de asemenea că un grup de monitorizare a ajuns aproape în faza finală cu uh, informații din partea 10 state membre. Care este situația raportului de monitorizare și care este progresul care s-a înregistrat în ceea ce privește indicațiile de care vorbeați dumneavoastră? Și în final puteți să ne spuneți, din câte am înțeleg eu, care este susținerea de care dumneavoastră aveți nevoie ca și comisar din partea noastră care suntem deputați în Parlamentul European, în ceea ce privește atingerea colectivă a obiectivelor noastre comune. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, acum are cuvântul domnul Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar. Aș dori să-i mulțumesc foarte mult uh, domnului comisar pentru că această primă lună în care sunteți în oficiu, în, în funcție, este o lună care este foarte marcată de un angajament puternic această primă lună de mandat corespunde și fixării unor priorități foarte potrivite. Există o convergență între prioritățile politice ale Uniunii Europene și ceea ce se regăsește în raportul secretarului general al ONU. Ați vorbit despre o armonizare, o aliniere între priorități și mi se pare o idee foarte bună și un lucru chiar pozitiv. Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când vorbiți despre mijloacele de punere în aplicare, pentru că putem avea obiective foarte generoase dar nu putem face acest lucru dacă nu avem și mijloace de depunere în aplicare, nu vom avea cu siguranță rezultatele scontate. Știu că Comisia pregătește în momentul de față o comunicare pentru sfârșitul lunii ianuarie. Comisia va pre... Parlamentul, îmi cer scuze, va pregăti și el raportul său pe baza unui document pe care îl voi prezenta chiar eu acestei comisii cu privire la mijloacele de finanțare pentru 2015, dar eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă puteți să ne spuneți mai multe exact despre acest subiect. Adică, mai concret, cum va putea Uniunea Europeană să fie credibilă în ceea ce privește angajamentele de finanțare, când nu și-a respectat angajamentele de finanțare în ultimii ani, din motivele binecunoscute, însă nu le-a respectat. Și cum putem avea certitudinea că noi instrumente financiare vor putea fi mobilizate pentru ca cu ajutorul public pentru dezvoltare să putem reuni resursele necesare care să ne permită să punem în aplicare o politică care să corespundă rezultatelor pe care ni le dorim. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Varin? Domnul Vairin, îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați vorbit de progresele care trebuie făcute pentru a pune în comun obiectivele de dezvoltare uh, sustenabilă și salut și informația pe care ne-ați dat-o pentru despre coordonarea cu echipa doamnei Mogherini și coordonarea dintre comisari care se ocupă de afaceri externe. Aș vrea să subliniez nevoia de a avea și coordonare globală. După cum ați spus dumneavoastră, domnule comisar, Uniunea Europeană este cel mai mare actor în domeniul cooperării pentru dezvoltare și politici de dezvoltare, însă suntem și puterea pionieră în ceea ce privește politica comercială și comerțul și ajutorul merg mână-mână, după cum știm. În uh, obiectivele rundei de la Doha și negocierile Doha de la OMC, obiectivul principal a fost promovarea dezvoltării, mai ales pentru țările care sunt cel mai puțin dezvoltate. Și bineînțeles că atunci când e vorba de ajutor pentru dezvoltare, se vorbește și de ajutor pentru comerț. În domeniul mediului, de asemenea, există o legătură foarte puternică. Deci nu e vorba numai de schimbările climatice, e vorba și de protecția biodiversității sau de promovarea unor soluții de dezvoltare sustenabilă din punct de vedere ecologic. Avem nevoie de un sistem sănătos financiar pentru dezvoltare în lume. Ceea ce sper eu este ca sub conducerea doamnei Mogherini să putem avea o coordonare mai puternică între aceste domenii politice pentru ca să putem acționa mai eficient în influențarea dezvoltării globale. Bineînțeles, promovând dezvoltarea sustenabilă în toate formele sale. Deci, ce puteți să ne spuneți mai mult despre această coordonare globală? Mulțumesc! Domnul von Zulic. Zulic, îmi cer scuze de pronunția, domnule președinte. Thank you very much, uh, um, Commissioner. You are mem- Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Sunteți membru într-o comisie nouă, care de obicei trebuie să aducă o nouă viață uh, programelor și acordurilor de parteneriat, să sporească cooperarea între statele membre și să facă față unor provocări noi și dificile în cooperarea pentru dezvoltare. Până la urmă e vorba de credibilitatea Uniunii Europene, despre imaginea acesteia, rezultatele, când vorbim despre rezultatele programelor implementate. Nu credeți că ar fi momentul ca Comisia să vină la Parlament cu o strategie clară despre ameliorarea sinergiilor dintre diferitele instituții și agenții UE care lucrează în domeniul cooperării pentru dezvoltare UE? Chiar uh, având în vedere o, fuziune, o fuziune a unor agenții și instituții. În al doilea rând, sunt președintele unui grup uh, de lucru de control de la comisia noastră, grupul de lucru A. Documentele pe care le primim nu sunt publice și sunt confidențiale, așadar nu am uh, făcut public rezultatul grupului nostru de lucru pe aceste documente, pentru că în concluziile noastre făceam referire la documentele non-publice trimise de comisie. Dar noi, ca eurodeputați, suntem responsabili în fața cetățenilor, iar transparența este cheie pentru transparența și legitimitatea democratică a Uniunii Europene. Mai mult, în Parlamentul European adopt, am adoptat o rezoluție, putem adopta rezoluții dacă Comisia uh, nu își îndeplinește obligațiile dar Parlamentul, dacă adoptă o astfel de rezoluție, nu o poate face decât un public. Iar uh, măsurile cerute de Parlament vor deveni și ele publice în mod inevitabil. Ați putea să clarificați cum să ne asigurăm că ne facem cât mai transparent munca de control, cât mai transparent pentru cetățeni, pentru ca aceștia să știe ce uh, decizii luăm în numele lor și în același timp să nu compromite munca comisiei? Mulțumesc, doamna Sargentini. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să uh, îi pun domnului comisar o întrebare despre niște reguli uh, conflictuale. Avem un raportor care redactează un aviz privind legislația referitoare la uh, importul de minereu de conflict în Uniunea Europeană și pe lângă această legislație, Comisia Europeană a și publicat o comunicare care trebuie să clarifice măsurile de acompaniere. Acest lucru nu se dezbate în Parlament deloc, dar este un act esențial împreună cu legislația, ca să ne asigurăm că aceasta chiar are efect uh, pe teren, pentru că Altfel, legislația ar afecta aici importurile și uh, rafinăriile de pe teren cel mult, dar trebuie să ne asigurăm că, de fapt, efectul este mult mai profund și acest lucru se poate realiza prin comunicare. L-aș ruga pe domnul comisar să ne vorbească despre măsurile de acompaniere. Am înțeles că vor fi finanțate din Fondul European pentru Dezvoltare și programarea este realizată chiar acum, când vorbim. Ne-ați putea prezenta și un calendar? Cum lucrați dumneavoastră pentru a pune pe picioare aceste măsuri de acompaniere? Mulțumesc mult! Mulțumesc! Doamna Schleim. Eh, caro comisar. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule comisar, n-aș putea să vă spun că sunt mai fericită decât sunt acum, pentru că dumneavoastră a spus că prioritatea noastră este lupta împotriva dezechilibrelor, care sunt, de fapt, o tendință în creștere, așa cum se întâmplă în statele dezvoltate și nedezvoltate. Accesul la resurse și dezechilibrele de care ați vorbit dumneavoastră, atât educație cât și altele, cât și diferența de venituri, sunt legate de alte teme cu care ne confruntăm, de fapt, ca urgențe în fiecare zi, care, de fapt, nu sunt urgențe, pentru că, de fapt, sunt sunt rădăcinile unei probleme, probleme strict structurale de dezechilibru. Mă gândesc, de exemplu, aici la problema migrației. Și având în vedere această atenție pentru subiectele acestea, mi se pare că noastră vă veți bucura de susținere din partea multor colegi din această comisie și din acest parlament, pentru că raportul pe care l-am votat cu o majoritate foarte amplă acum câteva zile, s-a arătat că toate grupurile politice sunt gata să lupte împotriva dezechilibrelor ca prioritate pentru dezvoltarea sustenabilă și pentru eradicarea sărăciei. După cum a spus și dumneavoastră, Uniunea va avea un rol important în negocierile ulterioare, dar va trebui să fie și mai puternică și va putea să aibă o voce puternică și dacă se întâmplă acest lucru va avea și mai multe de câștigat. Cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul doamnei înalt reprezentant uh, meu, Gherini, se va putea întâmpla acest lucru. Hotărârea noastră este foarte bună în acest domeniu, mai ales pentru că împreună cu hotărârea noastră va putea să convingem poate guvernele mai timide cu privire la dezechilibre, ținând cont și de faptul că raportul de sinteză din partea secretarului general al ONU spune foarte clar că niciun obiectiv nu trebuie să fie considerat atins dacă nu sunt astfel, dacă nu beneficiază toate grupele economice și grupele sociale. În ceea ce privește realizarea agendei după peste post-2015, ne-am gândit la siguranța politicilor post-dezvoltare, ne-am, am vorbit și despre rolul imigrației uh, în cadrul politicilor de dezvoltare, iar grupul nostru ține foarte mult la acest subiect, după cum v-ați dat seama, subiectul coerenței politicilor migratorii și uh, nu numai în domeniul dezvoltării, dezvoltării, ci și în domeniul umanitar. Aș vrea să vă întreb de aceea cum doriți să acționați pentru punerea în aplicare a acestor concluzii foarte ambițioase ale Consiliului și uh, dacă ați elaborat în acest sens uh, așa ceva, deja un plan de acțiune. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimii trei, Maria Hoiboch, Enrique Guerrero și eu. Thank you very much. Mulțumesc! Domnule comisar, în introducerea dumneavoastră ați discutat și despre acordurile comerciale, dar, de fapt, la aceste acorduri comerciale e, mult mai, e vorba de mult mai mult decât de cuplarea cu politica pentru dezvoltare. Aceste acorduri comerciale au și efecte indirecte. De exemplu, TTIP, acordul cu SUA. Aș vrea să știu ce părere aveți, ce efecte va avea el asupra statelor în curs de dezvoltare, care va fi efectul său asupra comerțului mondial în general noi vrem să protejăm țările, vrem să le permitem să impoziteze materiile prime pe care le exportă, pentru că au mare nevoie de acești bani și OMC-ul subliniază aceste reglementări. Ar trebui oare să ținem cont de acest lucru și în aceste tratate comerciale, pentru ca în fiecare țară să se creeze fonduri alimentare, de exemplu, Ați uh, vorbit despre agricultură ca sector cheie și este un sector cheie în dezvoltarea economică, dar și în uh, combaterea sărăciei. Vă rog să mai spuneți câte ceva pe această temă și aș vrea să mă refer și la o problemă foarte concretă. E vorba de uh, inegalități. Mai există încă munca forțată în sectorul bumbacului din Uzbekistan în anii trecuți, Parlamentul a cerut în permanență Comisiei, prin rezoluțiile sale, să ia măsuri împotriva acestei situații, dar situația lucrătorilor din acest domeniu a rămas neschimbată, în general. Aveți uh, idei de măsuri concrete, programe de viitor ale Uniunii Europene pentru a pune capăt acestei situații prin ajutorul pentru dezvoltare în Uzbekistan? sunt, uh, se investesc uh, fonduri de sute de milioane în dezvoltarea agriculturii în această țară, dar cum se controlează, cum se verifică dacă aceste fonduri pot fi folosite și pentru uh, încheierea muncii forțate? Mulțumesc! Enrique Guerrero și eu. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, îmi cer scuze pentru că nu am putut să asist la intervenția dumneavoastră de la început, însă dumneavoastră știți uh, foarte bine că de multe ori în Parlamentul European au loc uh, ședințe în paralel. Eu ar vrea să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu două chestiuni. În primul rând, coordonarea, coordonarea între donatori. În fostul mandat, Parlamentul a adoptat o petiție față de comisie pentru a ni se prezenta un proiect de regulament în legătură cu această coordonare între donatori. N-am primit nicio veste referitoare la acest lucru și aș vrea să vă întreb dacă există vreun plan referitor la această coordonare, dacă e pe programul dumneavoastră de lucru, deci dacă vreți să uh, redactați acest regulament privind o mai bună coordonare pentru a economisi bani și pentru a ne coordona mai bine ajutoarele. Cea de-a doua chestiune. În 2015, printre nenumăratele reuniuni internaționale care vor avea loc, se află și cea privind uh, revizuirea, renovarea planului de acțiune 2005-2015 privind reducerea riscului de dezastre orice măsură de prevenție și de reducere a riscului știți că duce la o sporirea rezistenței și la mm, sporirea capacității de dezvoltare durabilă. Aș vrea să știu dacă în momentul de față Comisia are deja niște elemente în legătură cu această conferință internațională. Vă mulțumesc. Asta e tot. Vă mulțumesc. Aș avea și eu câteva întrebări. În primul rând, m-a bucurat să aud angajamentul dumneavoastră în legătură cu um, ținta de 0,7% asistență pentru dezvoltare și e drept că trebuie încurajate și alte țări să facă mai mult pentru dezvoltare. Mă bucură și planul de acțiune privind egalitatea între sexe și e drept că avem nevoie de progrese reale. Uh, L-am auzit pe doctorul Denis Mugabe vorbind despre nedreptățile din Republica Democratică Congo. Știm ce se întâmplă, știm ce se întâmplă și în Siria, știm care este situația femeilor. Domnule Mimița, înainte să veniți să vorbim despre, despre cărcarea bugetară pe 2015, despre problemele pe care le avem cu bugetul. Ce credeți despre asta? Cum veți putea influența dumneavoastră lucrurile la comisie pentru a primi plățile pentru angajamente, pentru a nu uh, avea întârzieri mari pentru principalele mm, proiecte. Și în ultimul rând, coerența în general și Africa. Anul trecut a avut loc un summit privind Africa. Care e follow-up-ul? Ce s-a întâmplat? Cum se face legătura între toate acestea? Politica de dezvoltare, combaterea terorismului, uh, eu am fost la adunarea interparlamentară cu ACP-ul și s-a vorbit acolo despre faptul că terorismul e practic uh, un fenomen la care mulți recurg și din cauza sărăciei. Deci organizațiile extremiste profită de pe urma aceste situații pentru a atrage mulți tineri. Deci aș vrea să știu dacă faceți ceva cu privire la concluziile la care s-a ajuns la acest summit. Deci multe întrebări, domnule comisar, prima dumneavoastră lună de, de lucru, deci dacă nu avem timp, mai revenim. Indeed, yes. Mulțumesc foarte mult. Sunt multe, multe întrebări. Sigur că voi încerca să le parcurg, dar cred că este important ca dialogul nostru să fie permanent, nu doar uh, să se desfășoare doar uh, punctual. Acum e primul nostru dialog, care sigur că este mai general prin natura sa, dar um, aș vrea să intru într-o discuție mai detaliată cu comisia dumneavoastră în legătură cu foarte multe din aceste subiecte menționate în dezbaterea generală de astăzi. De exemplu, am putea avea un dialog separat, o discuție separată referitoare la o coordonare globală a asistenței. Putem discuta despre minereurile de conflict și așa mai departe. Orice considerați dumneavoastră important de discutat între noi. dar aș mai avea câteva răspunsuri pe chestiuni specifice. Da, lucrăm uh, la nutriție și malnutriție. Acestea sunt priorități importante ale parteneriatelor europene pentru dezvoltare. În uh, multe, multe țări, chiar acum câteva săptămâni, uh, am participat la o reuniune privind nutriția la Roma și a fost o ocazie să reafirm angajamentul Uniunii Europene de a merge dincolo de obiectivele de dezvoltare ale mileniului în acel domeniu. Noi plasăm nutriția printre acțiunile noastre prioritare în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Știu că s-au făcut progrese la reducerea foametei, de exemplu, de la 2 milioane de persoane afectate de foamete la, la, de la 2 miliarde la 800 de milioane, spune domnul comisar, este oricum prea mult, chiar și dacă ar fi un singur copil care suferă de foame, tot ar fi prea mult. De aceea, aș dori să mă uh, implic într-o dezbatere cu dumneavoastră privind angajamentele din domeniul nutriției. Raportul a fost înaintat Consiliului și Parlamentului în noiembrie și aștept cu nerăbdare contribuțiile Parlamentului și ale Consiliului privind nutriția și angajamentele și prioritățile din acest domeniu. În ceea ce privește coordonarea în special, mai ales între statele membre și instituțiile europene, aș spune că noi lucrăm uh, pe o bază multiplă. În primul rând, am dorit o coordonare mai bună a programelor noastre de asistență Uh, și programele de asistență ale statelor membre și facem progrese reale. Acum coordonarea globală cu donatorii se ameliorează și mai ales cu statele membre. 14 state în care avem program, 40, mă scuzați, din uh, Programele noastre se fac prin procedura programării comune, adică sunt implicate și statele membre, așadar Comisia, statele membre și statele partenere. 20 din aceste exerciții comune de programare au fost deja încheiate. Așadar, concret, stăm acum mai bine la capitolul coordonarea cu statele membre în ceea ce privește programele și proiectele din statele partenere. În al doilea rând, colaborarea cu statele partenere în sine. Avem uh, agenda pentru schimbare. Ne-am concentrat programele de, de asistență asupra statelor celor mai puțin dezvoltate, care au cea mai mare nevoie de asistență. Am uh, ales un uh, număr de sectoare identificate mai ales uh, prin cooperarea cu statele partenere. Așadar, și aici cooperarea se ameliorează și ce trebuie să facem mult mai bine este să coordonăm mult mai bine eforturile globale cu donatorii principali și cu donatorii emergenți. Uh, cu SUA stăm bine, avem exemple concrete de coordonare foarte funcțională. Foarte adesea avem uh, acordări de facilități reciproce pentru unele programe care trebuie gestionate concret uh, de noi sau de SUA și, e, și SUA participă la finanțare cu agențiile noastre. În ceea ce privește China, acolo ar fi loc de mai bine pentru o mai bună coordonare a donatorilor. Am fost în China acum 10 zile și am discutat uh, coordonarea cu omologii chinezi și am ajuns la concluzia că politicile noastre pentru dezvoltare, agendele pentru dezvoltare sunt diferent, diferite. Pe noi ne interesează asistența oficială pentru dezvoltare, infrastructura, să spunem, uh, asistența în domeniul sănătății, educației, agriculturii, securității alimentare și așa mai departe iar uh, ei au o agendă pentru dezvoltare orientată mai mult uh, către investiții, investiții în proiecte de infrastructură. Dar înțelegem că ce trebuie să facem acum pentru o mai bună coordonare nu este să criticăm un model de dezvoltare sau altul de politică pentru dezvoltare, uh, de asemenea, nu trebuie să intrăm în concurență între modele, ci trebuie să încercăm să găsim o cale ca aceste modele să uh, se completeze cât mai mult reciproc. Partea chineză arată deschidere în această direcție și suntem de acord cu privire la o mai bună coordonare și avem și discuții trilaterale cu privire la cele mai bune politici pentru dezvoltare în Africa, între UE, China și statele africane. Așadar, aș spune că o coordonare globală a donatorilor este și va rămâne o prioritate pentru noi. În ceea ce privește controlul, mai ales în legătură cu Fondul European pentru Dezvoltare, Aș vrea să spun că s-ar putea să redeschidem acest subiect aici la Comisia DEVE sau la Parlament din când în când, dar uh, eu înțeleg că ne-am apropiat foarte mult sau chiar am ajuns la un compromis foarte bun care s-ar putea să um, ducă la un dialog strategic, dar ce ne-am dorit noi în ceea ce privește instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, e destul de clar uh, instituțional și în practică cum funcționează controlul. Aș spune că merge bine. Dar în ceea ce privește Fed, eu sunt uh, deschis, doresc să merg cât mai uh, departe posibil pentru a avea un dialog și pentru a avea controlul Parlamentului European în acest domeniu. În ceea ce privește limitele instituționale și specificul instituțional. Așadar, eu sunt gata să particip la o altă rundă de discuții pe aceste subiecte, dar nu cred că trebuie să fie un subiect dificil între Parlament și Comisie sau între Comisia pentru Dezvoltare și uh, Comisarul pentru Dezvoltare, pentru că eu aș dori ca Parlamentul să fie implicat în cea mai mare măsură în acest uh, dialog strategic și în procesul de control. Mineralele de conflict am discutat de multe ori despre acest subiect și la audierea mea la această comisie aș spune că am fost cât se poate de colegial, de instituțional în acest domeniu. Eu vă rog să lăsați un an sau doi ca să vedem cum funcționează procesele de certificare și apoi împreună să evaluăm uh, cum putem uh, trece la măsuri obligatorii pentru comercializarea și exploatarea mineralelor uh, de conflict. Respect dezbaterea colegială din comisie, după ce am discutat cu mai mulți colegi și cu mai mulți eurodeputați, aș spune că ar fi bine să discutăm și să vedem care este cadrul, care sunt limitările, costurile și beneficiile unui sistem uh, obligatoriu sau al unei legislații obligatorii cu privire la uh, mineralele de conflict. Pentru că nu trebuie să fie vorba doar de un cadru obligatoriu, ci să ne și concentrăm asupra unor stimulente pentru părțile interesate în acest proces. Și împreună cu uh, serviciile uh, Comisiei pentru Comerț, Uh, voi analiza aceste chestiuni cu uh, cea mai mare deschidere pentru a găsi cea mai bună soluție pentru problemele existente în acest domeniu. Mai departe, atunci când vorbim despre influența și rolul aspectelor comerciale ale politicii pentru dezvoltare și rolul său în dezvoltarea globală și progresul în statele partenere, aș spune că nu cred că comerțul este singurul stimulent care poate contribui la dezvoltarea economică și la creșterea sectorului privat sau a dezvoltării economiilor statelor partenere. Eu totdeauna privesc comerțul împreună cu asistența pentru sectorul privat și stimulentele de uh, ameliorare a capacităților de guvernanță și a capacităților economice din statele membre pentru a susține mai ales uh, inițiativele uh, din sectorul IMM-urilor și al micro-întreprinderilor. Numai pe un astfel de fundal economic ne putem gândi la deschiderea pieței europene pentru comerț. mai ales în ceea ce privește normele OMC și facilitarea comerțului și dezvoltarea în statele partenere poate reprezenta stimulentul cel mai adecvat pentru creștere. În ceea ce privește munca forțată, este un subiect uh, strâns legat de programele noastre tematice. Fie că e vorba de uh, munca forțată, munca copiilor sau tot ce ține de uh, drepturile omului. Munca forțată a fost totdeauna în prim planul acțiunilor noastre avem acorduri mai mult sau mai puțin facultative care corespund ideii de a reduce sau chiar de a eradica complet munca forțată. Ne gândim la inițiativa specială de anul viitor care va face programele UE în domeniul dezvoltării și politica pentru dezvoltarea Uniunii Europene să fie mult mai concentrate asupra unor acțiuni mai concrete de reducere și oprire a muncii forțate în multe state partenere în domeniul producției și manufacturii. În ceea ce privește uh, reducerea riscului de uh, dezastre, participăm la viitoarea conferință internațională din Japonia. Iar uh, contribuția noastră se leagă de obiectivele generale de asistență pentru dezvoltare. indiferent de faptul că până la viitoarea conferință nu se va finaliza acest cadru, dar uh, poziția la care ne gândim noi și acțiunile noastre pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă se transpune în acțiuni concrete pentru a putea contribui la reducerea riscului de dezastre naturale sau uh, provocate de om. Ah, uh, constraints. Constrângerile bugetare acum. Even in this very moment, uh, our... Uh, ne vor influența și mai mult programele noastre de dezvoltare și proiectele noastre de dezvoltare. Directorul general este foarte implicat în, în această chestiune. Din păcate, în ceea ce privește selecția plăților pe care le putem face anul acesta, conform limitelor de anul acesta, pentru cooperarea pentru dezvoltare, ne-am dorit să menținem nivel cât mai ridicat de finanțare pentru țările cel mai puțin dezvoltate și să menținem finanțarea și pentru acele programe care sunt uh, puse în practică în uh, situații în care societatea civilă este implicată foarte activ, însă criteriile pentru alegerea și pentru reducerea plăților sunt destul de delicate și va trebui să trecem pentru prima oară prin această procedură. Asta se va întâmpla luna asta și din păcate și la anul va trebui să trecem prin asta. Probleme legate de securitate și dezvoltare. Da, e drept că aici vorbim despre două lucruri strâns legate și cu siguranță nu poate exista dezvoltare fără securitate și fără un mediu stabil. Nici o țară partener sau nici la nivel regional și nici invers. Nu putem avea securitate și stabilitate fără uh, un adevărat progres. Uh, prin urmare, noi abordăm această chestiune ca fiind uh, conectată, deci există clar pentru noi o legătură între securitate și dezvoltare. În ceea ce privește măsurile concrete, încă nu avem un concept în ceea ce privește influențarea uh, situației privind securitatea și uh, terorismul. Însă ne dăm seama acum mult mai mult de faptul că trebuie să ne gândim la un nou cadru politic și juridic care să ne permită o mai bună funcționare între aceste două elemente. În momentul de față avem în continuare semne de întrebare în legătură cu finanțarea anumitor operațiuni de securitate – Poate că ar trebui să vedem lucrurile la oaltă și să facem asta mai ales atunci când se va revizui la jumătate de mandat uh, cadrul financiar. Să o facem cu Parlamentul și cu statele membre. Deci ar fi important să vedem dacă am putea avea un nou cadru juridic și financiar care să ne permită o eficiență de plină a acestei conexiuni. S-ar putea să fi terminat cu răspunsurile? Migrația? Mai era o întrebare, însă am încercat să răspund la asta și anterior. Acum, aspecte interne și externe ale migrației. Va fi ceva pe agenda noastră de lucru peste câteva luni. va trebui să discutăm mai îndeaproape rolul dezvoltării în ceea ce privește împiedicarea sau reducerea fenomenului de imigrație ilegală, însă suntem aici într-o primă fază, va trebui să vedem care sunt nevoile noastre și să facem asta, această evaluare împreună cu celelalte servicii de la comisie. Va trebui, deci, să facem legătura între aceste două aspecte, cele interne și cele externe ale migrației pentru a veni cu un pachet uh, clar politic sub forma unei comunicări sau sub forma unui alt document care să arate clar care sunt uh, implicațiile acestui fenomen și cum putem atenua mai bine aspectele negative ale migrației la nivel intern, dar și cum putem uh, atenua aspectele negative ale migrației asupra dezvoltării uh, interne a țărilor respective. Deci pentru noi ar fi o perspectivă externă. Mulțumim, domnule comisar. Doriți să spuneți ceva foarte pe scurt? Mulțumesc. Nu cred că ne-am înțeles. Mi-ar plăcea să vorbim despre obligativitate sau neobligativitate, însă dumneavoastră sunteți cel care trebuie să vorbească despre asta. Eu v-am întrebat despre comunicare, e răspunderea dumneavoastră. Avem nevoie de măsuri de însoțire a instrumentelor de dezvoltare pentru ca mineritul să fie durabil, asta la fața locului, să devină ceva real. Deci ne puteți uh, da informații reale cum putem finanța asta, uh, ce putem avea de la cel de-al 11-lea 11 la Fond European de Dezvoltare. Dacă nu puteți răspunde, acum nu e nicio problemă și în scris e binevenit un răspuns, însă totuși aș vrea să știu uh, cum stau lucrurile acum. De-abia acum am înțeles întrebarea dumneavoastră așa cum trebuia. Trebuie să recunosc că doar la o lună de la începerea mandatului încă nu am uh, abordat acest uh, dosar și anume faptul că dezvoltarea, într-adevăr, politica dezvoltare are o legătură clară cu uh, mineritul în zonele de conflict și noi suntem dispuși oricum să ne uităm la mai multe aspecte legate de dezvoltare în acest sector și eu cred că cea mai bună contribuție a comisarului, colegiul comisarilor ar fi uh, să încerce să elaboreze o comunicare sau măcar o analiză mai detaliată și mai uh, generalizată a situației uh, mineritului în, în zonele de conflict și a mineralelor obținute în, în urma acestui minerit. Vă mulțumesc, domnule comisar. Sper că nu v-am întârziat de la vreo altă activitate. Am trecut împreună într-un mod destul de cuprinzător uh, asupra programului dumneavoastră. Dragi colegi, uh, aici se încheie ședința noastră de astăzi. Mai are cineva ceva urgent de spus? Mie nu mi s-a spus că ar fi cazul. Prin urmare, încheiem ședința. Următoarea ședință va avea loc pe 21 și 22 ianuarie. Încă nu e, e cam devreme să vă spun deja o Crăciun fericit. Mai avem și săptămâna viitoare la Strasburg. Dacă nu ne vedem, vă, vă urez o dignă plăcută în timpul acestei vacanțe și ne vedem în mare parte săptămâna viitoare.